So, good afternoon. The uh, next item is the Bună ziua! Următorul uh, punct pe ordinea de zi este recomandarea doamnei uh, François Groset. Um, prima are cuvântul chiar dânsa, raportoarea. Aveți cuvântul. Merci, merci, monsieur le Mulțumesc, domnule președinte. O să îmi permit să intervin patru minute și să păstrez uh, cele două minute suplimentare pentru finalul dezbaterii. Domnule președinte, uh, doamna reprezentantă a Consiliului, domnule comisar, noi vedem capătul tunelului uh, pentru acest subiect major. Nu mai putem să continuăm într-o situație confuză în care dreptul a fost emis de Curtea Europeană de Justiție. Directiva fixează în momentul de față reguli uh, clare pentru mobilitatea pacienților pe teritoriul european. De ce tip de îngrijiri putem să beneficiem în străinătate? cum și potrivit cărui criteriu se face rambursarea cheltuielor, cum se împart uh, responsabilitatea în statul metru de afiliere și cel de tratament. Toate răspunsurile la aceste întrebări figurează în proiectul de directivă. Permiteți-mi, înainte de toate, să mulțumesc președinției belgiene pentru munca excelentă pe tot parcursul negocierii, pentru capacitatea sa de convingere, care a fost hotărâtoare pentru că trebuie să subliniem, numeroase state membre nu doreau această directivă. Și mă gândesc aici că era vorba de o irresponsabilitate din partea lor. Vreau de asemenea să uh, uh îi mulțumesc uh, colegului meu John Bowis, care este uh, aici, care, ca raportor la prima lectură, a militat întotdeauna pentru drepturile pacienților. Desigur, mulțumesc de asemenea și comisarului Dali și uh, colegilor mei, raportori din umbră, care au contribuit uh, activ uh, la finalizarea negocierilor. Fără ei nimic nu ar fi fost posibil. Deci care este miza pentru pacienți aici? Progresul medical face ca oferta să nu fie o ofertă strict națională pentru toate tipurile de patologii și că de multe ori trebuie să traversezi frontiera pentru a uh, beneficia de îngrijiri medicale. Uneori uh, Astfel de îngrijiri sunt mai aproape de domiciliu. Există poate mișlace uh, mai bune în alt stat membru. E vorba de tratamente de înaltă specializare și uh, pentru Uniunea Europeană ar fi poate mai practic să beneficieze de îngrijiri uh, în altă parte decât țara de afiliere, pentru că au o familie care uh, locuiește în alt stat membru. Pentru consumatori, salariați, copii și de acum încolo și pacienții vor beneficia de mobilitate în Europa nu e vorba de încurajarea turismului medical aici, pentru că regimul de uh, asistență socială, organizarea acestora și gestionarea rămâne o competență a statelor membre. Pasiunile, pacienții vor uh, uh putea să primească uh, îngrijiri medicale într-un alt stat membru și să fie Uh, rambursați la nivelul uh, rambursării plafonului uh, prevăzut în legislația lor. Vor beneficia de tehnologii specializate sau costisitoare. Statele membre vor putea să instituie un sistem de autorizare prealabilă. Acest lucru va permite să se ia în considerare necesitatea de planificare și de investire a statelor membre în îngrijirile medicale. Parlamentul a obținut ca refuzul aprobărilor prealabilă prealabile să fie limitat și să fie într-o listă închisă uh, în legătură cu situația pacienților. De asemenea, s-au obținut și alți pași de către Parlament. Fiecare stat membru va trebui să aibă puncte naționale de contact uh, pentru a orienta mai bine pacientul în funcție de nevoile acestuia. Aceste puncte de contact național uh, vor uh, uh, lucra în rețea cu celelalte puncte de contact național. Astfel se va dispune de informații clare și precise. Problema rambursării, care este un obstacol esențial, a fost mult îmbunătățită și fie se, putea, se va putea recurge la uh, instrumente de compensare, ca în actualul uh, regulament privind asistența uh, socială, sau vom putea să să facă un avans uh, și rambursarea se va face în cel mai scurt termen. Am obținut uh, ca pacienții cu boli uh, rare să poată să recurgă la o expertiză externă care să facă un diagnostic și să dea o autorizare prealabilă pentru îngrijiri medicale. Pacienții au acces la uh, îngrijiri uh, înalt specializate pot să beneficieze de uh, progresele terapeutice făcute. Astfel, astăzi putem să spunem că ne-am atins scopul și mulțumesc, mulțim, mulțumim în același timp tuturor colegilor mei. Aș putea să spun că uh, construim Europa sănătății prin această directivă. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you very much indeed. Uh... Vă mulțumesc. Acum, doamna Gheori, numele Consiliului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Grostet, stimați membri, o să continui în limba mea maternă maghiară. Mă bucură faptul că pot discuta dreptul cetățenilor în situațiile uh, transfrontalieră și să particip la această dezbatere. Este un uh, moment uh, foarte important, deoarece după doi ani și jumătate acest dosar se apropie de uh, încheiere. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil existența acestui moment. Este vorba de președinția anterioară, președinția belgiană și președinția spaniolă pentru munca excelentă pe care au depus-o în sensul uh, atingerii compromisului în uh, Consiliu. În numele Consiliului aș dori să mulțumesc de asemenea Parlamentului European pentru cooperarea uh, excelentă și pentru dorința de a ajunge la un compromis. Cred că acest acord va fi în beneficiul pacienților peste tot în Uniunea Europeană și, de asemenea, va reprezenta un alt pas pentru a asigura drepturile pacienților în Uniunea Europeană. Discuțiile nu au fost deloc ușoare, însă întotdeauna au fost discuții constructive. Am încercat uh, să găsim întotdeauna un uh, compromis. Știu de asemenea că și discuțiile care au avut loc în cadrul Parlamentului nu au fost uh, ușoare. Raportul uh, pe care îl veți uh, vota mâine este, desigur, uh, rezultatul unui compromis între grupurile politice. De aceea aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la obținerea acestui compromis. Aș dori să o felicit pe doamna raportor și pe raportorii din umbră, fără contribuția cărora această legislație nu ar fi avut succes. Sunt sigură că această nouă lege va crea un echilibru între drepturile pacienților și obligațiile statelor membre de a organiza sistemele sanitare, medicale în uh, propriile jurisdicții. Am reușit să găsim soluții acceptabile la mai multe probleme. În primul rând, am reușit să găsim o soluție în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale. Am ajuns la o soluție în ceea ce privește um, autorizarea prealabilă și um, um, plata acestor costuri uh, a serviciilor transfrontaliere. Am găsit o soluție și în ceea ce privește, în ceea ce privește pe pacienții care uh, suferă de boli rare am discutat de asemenea, am ajuns la un acord în ceea ce privește discutarea pe mai larg a aspectelor legate de e-sănătate. Cred că am ajuns la o cooperare între statele membre și am, am găsit o soluție care ține cont de, de jurisprudența Curții de Justiție Europeană. În acest moment a devenit mai ușor pentru pacienți să facă apel la serviciile medicale transfrontaliere, transfrontaliere și aș dori ca în acest context să subliniez importanța punctelor naționale de contact. Acceptarea reciprocă a rețetelor este un punct foarte important la fel cum este obligația statelor membre de a colabora unele cu celelalte. Regulamentul 883 uh, uh, din anul 2004 în ceea ce privește coordonarea uh, sistemelor de sănătate este respectat în totalitate și există o siguranță juridică mai mare pentru pacienți. Statele membre vor fi um, vor trebui să respecte uh, principii care au fost uh, reiterate de instituții de mai multe ori. Este vorba de um, egalitate de drepturi, solidaritate și așa mai departe. Și cred că am făcut progrese și în ceea ce privește eficientizarea sistemelor uh, de asistență medicală. Doamnelor și domnilor, președinția ungară este angajată în uh, totalitate în uh, adoptarea acestei uh, legislații. Ce ne rămâne de făcut este sunt uh, formulările uh, lingvistice și odată ce acestea sunt încheiate, uh, se trece la publicarea în jurnalul oficial al Uniunii Europene. Deci doresc să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest, acest aspect important. Domnul Dali, din partea Comisiei, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru, stimați eurodeputați, dați-mi voie să, par- să felicit Parlamentul European pentru marea realizare de a ajunge la un acord privind această directivă. Sunt recunoscător mai ales raportoarei, doamna, doamnei Grostet, raportorilor din umbră, pentru munca foarte grea și pentru angajamentul pentru drepturile pacienților. Vreau să mulțumesc de asemenea președințiilor precedente, Spania și Belgia, pentru munca dificilă pentru încheierea acestui dosar. Cred că noua directivă va furniza un set de reguli uniform și coerent pentru pacienții din toată Uniunea Europeană. De asemenea, va genera o nouă fază de cooperare între 27 de sisteme de sănătate naționale. Calea către acest acord nu a fost ușoară. Îmi aduc aminte, anul trecut, când am preluat mandatul, oamenii mi-au spus că negocierile privind directiva au intrat într-un impas și că nu vor mai continua. Directiva, într-adevăr, este un exemplu bun pentru nevoia de conducere politică. Arată că e nevoie de curaj și hotărâre pentru a lua decizii în favoarea cetățenilor. Și cred că deciziile nu trebuie luate la Curtea de Justiție cetățenie trebuie să aibă uh, drepturi fără să trebuiască să recurgă la curte pentru aceasta. Curtea a recunoscut mobilitatea, dreptul la mobilitate al pacienților conform tratatului. Rolul de a pune la dispoziția pacienților aceste drepturi este al legislatorului. Și acum câteva despre, câte ceva despre directivă. În primul rând, directiva clarifică faptul că toate statele membre au datoria de a investi acasă pentru a furniza cetățenilor serviciile medicale de care au nevoie, fără niciun fel de întârzieri. În acest sens, directiva contribuie la reducerea inegalităților în accesul la servicii medicale, ajutând la minimizarea întârzierilor în Uniunea Europeană. Pacienții vor putea să își aleagă furnizorul de servicii medicale în Europa. În ceea ce privește îngrijirile spitalicești, directiva prevede că atunci când timpul de așteptare pentru a primi un tratament este prea lung, pacientul va putea să aleagă un furnizor de servicii dintr-un alt stat membru și să îi fie rambursate costurile. Cu toate acestea, ce constituie de fapt această întârziere inacceptabilă? Acest lucru va trebui discutat și definit cu atenție. Progresul acestei directive față de legislația precedentă este faptul că pacienții vor putea să-și aleagă furnizorul de servicii de sănătate, vor avea acces la informație privind calitatea și siguranța îngrijirilor pe care le vor primi. Pot să vă asigur, Comisia va monitoriza cu atenție implementarea acestei directive în statele membre. În al doilea rând, directiva va oferi pacienților accesul la informații privind drepturile lor și privind asistența transfrontalieră, informații validate de punctele de contact naționale și nu lăsate la uh, inițiative private pe internet sau alte mijloace de comunicare. Uh, și în ceea ce privește calitatea, directiva oferă transparență și responsabilitate privind standardele naționale. Acest lucru ar trebui să ducă treptat la un grad de convergență privind calitatea și siguranța îngrijirilor medicale în Europa. Și, în ultimul rând, directiva pune bazele colaborării europene în domeniul sanitar. Rețelele de cooperare înființată directivă sunt voluntare, dar eu sunt convins că toate statele membre își vor da seama cât de mult au de câștigat prin colaborare. Este o chestiune de solidaritate în Europa și mă bazez pe statele membre pentru lansarea unor inițiative de cooperare în domenii ca sănătatea electronică și evaluări ale tehnologiilor de sănătate. De asemenea, directiva previnde uh, prevede înființarea unor centre de referință care să uh, promoveze excelența și cercetarea în domeniul medical. Domnule președinte, domnule ministru, stimați eurodeputați, compromisul final pe care îl avem astăzi reflectă spiritul inițial și obiectivul fundamental al acestei directive, de a consolida drepturile pacienților la asistență medicală transfrontalieră, luând în considerare sustenabilitatea sistemelor sanitare. Aceasta este o zi bună pentru construirea unei Europe a sănătății. Și în încheiere vreau să fac câteva declarații despre aspectele instituționale ale textului. Comisia are anumite îndoieli că anumite um, acte viitoare pe care Comisia are puterea să le adopte vor fi acte de punere în aplicare. Atunci când își exercită aceste competențe, Comisia nu va adopta pe baza prerogativelor sale acte pe care le considera a fi acte delegate în Uh, sensul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Thank you. Mr. Lisa, one and a half minutes. Vă mulțumesc, domnul Liza, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, uh, stimați colegi. Desigur, este într-adevăr vorba de o zi foarte importantă pentru pacienți în Europa eram în situația în care aveam dreptul de a merge în uh, alt stat, un drept uh, recunoscut de Curtea de Justiție, însă acest drept nu era pus în aplicare de multe state membre. Și fiecare pacient a trebuit să se uh, adreseze tribunalului până în acest moment. Cred că a fost vorba de o atitudine cinică. Este vorba de pacienți, oameni uh, bolnavi. Și în cazul, în cel mai grav caz, un pacient putea să moară până când se obținea un verdict din partea Curții Europene de Justiție. De deci aceea este important uh, acest lucru și pentru uh, pancieții în cazul cărora s-a ajuns la un uh, verdict. S-au realizat foarte multe progrese prin această nouă directivă, prin punctele naționale de control și alte aspecte. Deci aici există îmbunătățiri în, um, în sensul unei Europe pentru care pacienții să fie mai importanți. Nu am foarte mult uh, timp la dispoziție. În ultimele 15 secunde doresc să mulțumesc doamnei raportor, raportorii, raportorilor din uh, Umbra, um, domnului comisar, dar și domnului John Bowles, care este aici în uh, tribună da, și care este adevăratul tată, al, uh, părinte al acestei directive. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Doamna Roth-Berend, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, de fapt, este o legislație de care nu avem nevoie și sper că se va, vom rămâne în această situație. În cazul ideal, pacienții vor primi cea mai bună îngrijire medicală în țara în care se nasc și în țara în care trăiesc faptul că trebuie să discutăm despre această uh, temă și uh, trebuie să votăm mâine pe marginea acestei directive este de fapt o situație cinică. Ne spune foarte clar că statele nu au recunoscut uh, ce anume datorează cetățenilor lor și este vorba de o de servicii medicale uh, care să servească uh, cetățenilor și arată faptul că trebuie să investească în alte uh, domenii. Însă, dacă această legislație um, va, fi, um, va fi nevoie de ea în viitor, în aceste condiții însă mă bucur că am adoptat-o și doresc să-i mulțumesc domnului raportor pentru colaborarea. Am realizat foarte multe lucruri. În cele din urmă, uh, bolile rare au ajuns în centrul opiniei publice Pacienții care sufereau de o boală rară se aflau tot timpul în, în situația dificilă în care nu primeau suficientă um, informație. Pe de altă parte, am uh, realizat o mai bună informare a pacienților și dacă pe viitor vor exista aceste rețele de referință, va avea loc în cele din urmă un schimb de uh, informații între statele membre în ceea ce privește progresul științific și cele mai bune practici. Toate aceste lucruri nu există în acest moment uh, într-un mod coordonat. Deci este vorba de succese foarte importante și nu mă refer uh, aici la tratamentul ambulatoriu sau la alte aspecte. A existat discuții foarte mari în ceea ce privește autorizarea prealabilă și alte lucruri. Aici mi-aș fi dorit să, ca situația să fi fost diferită însă cu unii am putut colabora, cu alții mai, uh, am putut colabora mai puțin. Și, stimați colegi, obiectivul ar, final ar trebui să fie ca sistemele medicale în țările respective să fie atât de bine pus la punct încât uh, pacienții să nu trebuie să meargă în alt stat. Foarte important mâine va fi să, discu- să discutăm despre aspectul uh, legat de transparență. Și sper ca transparența să fie un efect secundar uh, în ceea ce privește situația din fiecare stat membru. Eu provin dintr-un stat membru unde situația este relativ bună, însă știu că există alte state în care situația este uh, diferită și mă rușinez pentru această situație. Domnule președinte, doresc să mulțumesc uh, și domnului comisar Dal, Dali și echipei acest, acestuia și uh, mai ales uh, părintelui acestei directive și deoseb doresc să mulțumesc și președinției belgiene care a făcut tot ceea ce i-a fost în uh, putință pentru a ajunge în această situație. Cred că a fost un efort foarte mare ținând cont de atitudinea unor state membre. Vă mulțumesc. Mulțumesc, da, văd, acum chiar îl văd pe domnul Boas. E, îi urez bun venit din nou în Parlamentul European. Acum are cuvântul doamna Parvanova, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, acum patru ani când am lansat campania anuală pentru pacienți, salutam acordul obținut în decembrie. Dați-mi voie să o felicit în primul rând pe raportarea noastră, doamna Grostet, ca și pe raportorii din umbră pentru buna cooperare și pentru activitatea lor excelentă și pentru, de asemenea domnului John Bowes, colegul nostru care este părintele acestei inițiative. Parlamentul European a rămas unit și ferm în negocierile cu Consiliul. Am fost fermi pentru pacienți și acum va exista în sfârșit pentru prima dată un cadru legislativ clar pentru pacienții care doresc îngrijiri medicale într-un alt stat membru. Într-adevăr, acest acord este un pas mic, dar el este o realizare autentică pentru pacienții din Europa care se focalizează asupra nevoilor lor, asupra nevoii de informare și de servicii de calitate. Sunt sigură că Parlamentul European ar fi Uh, vrut un rezultat și mai ambițios, cu toate că recunosc și nevoia statelor membre de a-și înființa sisteme de autorizare prealabilă pentru a avea o stabilitate a sistemelor de sănătate. Mi se pare că și, din păcate, inclusiv președinția belgiană uh, reprezintă statele membre mai mult, dar noi reprezentăm cetățenii. Pentru ei suntem responsabili în acest organism în Parlamentul European. Să menționez un singur exemplu, calitatea și siguranța. Statele membre doreau să aibă acest criteriu, însă au avut uh, rezerve atunci când a fost vorba de uh, sisteme de utilizare de date, de sharing de date, uh, și sperăm că pe viitor vor exista niște sisteme de monitorizare foarte clare pentru a ne asigura că directiva este pusă în aplicare în mod corect și că toate dispozițiile, inclusiv cele privind autorizarea prealabilă, nu vor deveni obstacole nejustificate pentru pacienți. De asemenea, îmi pare rău când văd lipsa de ambiție cu privire la cooperarea în domeniul serviciilor electronice de sănătate, așa numita e-sănătate. Propunerea inițială a Comisiei era în, în mod semnificativ mai bogată și vreau să-l întreb pe domnul Dali. Domnule comisar, Ați lua în considerare dezvoltarea unei propuneri privind e-sănătatea care se consolideze cooperarea și interoperabilitatea datelor astfel încât acestea să devină o realitate pentru, să, ce, pentru pacienții în Europa. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Lambert, acum un minut și jumătate. Mulți își amintesc că la o primă lectură aceasta a fost o temă foarte fierbinte și cred că auzim acum deja reluate diferențele între noi. Ne uh, îngrijorează unele aspecte, faptul că cei care se îngrijorează în legătură cu drepturile uh, pacienților, drepturile de a călători, că se va pune întrebarea ce pacienți vor beneficia de această opțiune. Cred că ceea ce avem în final este un compromis rezonabil. Așa cum s-a punctat pentru cei care au nevoie de tratament urgent avem uh, în cadrul avem un sistem de coordonare de asistență socială. Această directivă se referă la un sistem mai orientat către piață, unde pot să opteze oamenii să meargă și banii să îi urmeze. Uh, Eh, pot să fie instituite sisteme care să permită statelor membre să vină în întâmpinarea nevoilor cetățenilor. Această directivă trebuie salutată pentru că se eh, abordează și eh, certitudinea juridică, posibilitatea de a urma tratament, probleme, problema unei căi de atac, dacă acest lucru este nevoie de asemenea, cred că avem și un bun uh, compromis în ceea ce privește bolile rare uh, spre deosebire de prima lectură. Așa cum s-a spus, pentru mulți pacienți lucrurile vor merge bine, dar trebuie să avem grijă de pacienții din țările noastre și de aceștia. Mulțumesc! Domnul Sabranoc, un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor, aș dori să mulțumesc uh, atât doamnei Grostet cât și domnului Bowes. Au uh, trecut 2 ani, 6 luni și 16 zile din momentul în care Parlamentul uh, European a înaintat prima propunere în ceea ce privește asistența medicală transfrontalieră. Munca pe marginea acestei uh, teme a început însă cu mult înainte, în momentul în care um, am discutat uh, directiva serviciilor. Am văzut că a fost o greșeală să excludem serviciile medicale din, direct, din directiva serviciilor. Să nu uităm că în acest moment directiva se referă doar la uh, drepturile uh, pacienților. Sistemele medicale în statele membre se bazează pe principii asemănătoare, însă um, în practică există diferențe foarte mari în statele membre. Propunerea pe marginea care vom vota și eu susțin această uh, propunere este, de fapt, reprezintă un compromis între drepturile pacienților și uh, îngrijorările statelor membre, pe de altă parte. Propunerea actuală reprezintă un mic, dar important pas înainte Directiva clarifică drepturile pacienților în ceea ce privește accesul la informații și la um, asistență medicală. În ceea ce privește principiul subsidiarității, statele membre sunt în mod exclusiv responsabile pentru organizarea serviciilor uh, medicale. Sunt stabilite de asemenea regulile în ceea ce privește autorizarea prealabilă în cazul unei îngrijiri spitalicești. Doamnelor și domnilor, sper că vom continua dezvoltarea acestei directive în anii următori și vom contribui la îmbunătățirea drepturilor pacienților în, în Uniunea Europeană. Doamna Liotar, două minute. Morgen is het zover, dan wordt zorg een interne marktproduct. Mulțumesc. Mâine este ziua în care îngrijirea medicală va deveni un nou produs. Persoana care are cei mai mulți bani va fi ajutată, va primi îngrijiri medicale pe loc, iar cei care au mai puțin bani vor primi îngrijiri de calitate mai puțin bună. Mă întreb Câți colegi consideră că aceste lucruri sunt reflectate în document? Sigur că cu toții ne dorim ca serviciile medicale să fie la accesibile tuturor. Cei care votează mâine se gândesc că fac un serviciu pacienților, dar din păcate acest lucru este departe de adevăr. Eu cred că pacienții trebuie să primească toate drepturile posibile, dar în această directivă Există foarte multă ambiguitate. Să vă dau exemple. Asigurătorii vor, abia vor aștepta să trimită pacienții în alte țări pentru a beneficia de tratament mai ieftin, pentru că astfel vor scădea costurile. Iar serviciile medicale care nu sunt considerate profitabile vor dispărea din anumite regiuni, astfel încât pacienții din zonele respective nu vor mai avea de ales, vor trebui să meargă în altă țară pentru a primi tratament. Mai mult decât atât, oamenii nu vor putea să meargă, altul, să călătorească într-o altă regiune sau altă țară dacă nu au bani, pentru că sigur că costurile de transport probabil nu vor fi rambursate. Așadar, turismul medical va fi disponibil doar persoanelor bogate, iar regiunile um, care au uh, liste de așteptare mai scurte și care oferă servicii la preț mai mic vor uh, avea o creștere atât de mare a cererii încât până la urmă calitatea serviciilor va fi subminată. Am văzut uh, acest lucru în ziare din din Belgia, în care se spune fiecare pacient este îndreptățit la îngrijiri medicale de calitate, însă din păcate, în loc să ofere acest lucru, Europa de fapt oferă stimulente pentru ca oamenii să, pleacă în străinătate, să plece în străinătate și să uh, beneficieze de o ofertă a serviciilor. Dacă sunteți de acord cu mine, vă rog să votați împotriva mâine. Domnul Rossi. Prezentava puncti critici. Inițial, directiva prezenta puncte critice, însă atunci când a fost uh, discutat cu Comisia, trialogul s-a ajuns la un acord și s-a ținut cont de necesitatea pentru calitate în uh, asistența medicală. De asemenea, uh, s-a vorbit despre cooperarea transfrontaliere atunci când este vorba de uh, boli rare și e-medicine se încearcă recunoașterea dreptului pacienților de a beneficia de astfel de îngrijiri medicale transfrontaliere. De asemenea, se vorbește de serviciile oferite unor uh, uh, cetățeni altor țări, dar aceste uh, servicii trebuie plătite de țara de origine a pacientului. Uh, Trebuie să reamintim uh, statelor membre obligația de a garanta nivelul central al îngrijilor de sănătate atunci când acest lucru este posibil. Sigur, vom uh, vota pentru, pentru că s-au făcut eforturi pentru bunătățirea textului. Acest lucru se aplică și celuilalt text care va fi votat uh, privind boala Alzheimer. Cred că trebuie să privim către o integrare a politicilor diferite, care este scopul acestor rapoarte. Scopul este de a susține necesitatea unei mai bune coordonări între statele membre în interesul exclusiv al cetățenilor. Mulțumesc. Domnul Seghedi, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, domnule secretar, doamnă secretar de stat, susțin asistența medicală transfrontalieră și susțin asemenea drepturile pacienților. Mai multe exemple concrete dovedesc faptul că pacienții încearcă să aibă acces la asistență medicală transfrontalieră. Cunoaștem cazul din Luxemburg, Din păcate, există o diferență imensă între statele membre, o diferență între uh, est și vest. Aceste diferențe nu sunt uh, diferențe, simple diferențe economice, există și diferențe în ceea ce privește posibilitățile. După părerea mea, Um, sarcina Comisiei este să reducă această diferență. Dacă punem la dispoziție servicii de calitate în toate statele membre, atunci vom reduce nevoia pacienților de a merge dintr-o țară în alta pentru a primi asistență medicală. În plus, sunt convins de asemenea că este important să coordonăm opiniile medicale în ceea ce privește tratamentul uh, la diferite boli, deoarece um, toată lumea are dreptul la sănătate. Nu putem uh, permite ca un pacient maghiar să fie tratat altfel decât um, un pacient suedez. Domnul Fielner. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest vot este votul cel mai important din ultimii mei șase ani în Parlamentul European. Sunt atât de multe aspecte în această discuție. Majoritatea persoanelor doresc servicii medicale în timp util acolo unde trăiesc, dar acolo unde acest lucru nu este posibil, trebuie să le oferim posibilitatea de a primi îngrijiri medicale altundeva. E o chestiune de viață și moarte pentru anumiți oameni. Uniunea Europeană are printre valori mobilitatea și cred că ar fi uh, o adevărată rușine și e păcat să nu oferim mobilitatea acelora care au mai mare nevoie de ea, pacienților bolnavi. Înțeleg că acesta este un compromis și colegii din PP ar fi vrut să mergem mai departe, dar să ne aducem aminte cât de greu a fost toate discuțiile despre turismul medical, despre colapsul sistemelor uh, sanitare, despre autorizarea prealabilă. Uh, s-a spus că pacienții vor trebui să ceară permisiune înainte de a uh, solicita servicii medicale în afara granițelor țării. Cred că este un foarte mare succes că în pofida opoziției puternice am reușit să avem, să ajungem la acest acord. Și dacă am reușit să facem acest lucru împotriva, am făcut-o împotriva uh, stângii suedeze europene, nu împreună cu ei. Ieri s-a spus că ar trebui să introducem autorizarea prealabilă în Suedia. Eu sper că acest lucru nu va fi necesar. Nu avem acest sistem acum și sper că nu îl vom avea nici pe viitor. Dar statele membre și Comisia au acum mingea în terenul lor. Este momentul să punem lucrurile în mișcare, avem nevoie de drepturi mai bune pentru, cete- pentru pacienți și, domnule comisar, vă rog să monitorizați cu atenție situația. Acum, domnul Mar Parnio. Madame. Domnule președinte, domnule comisar, doamnă președinte, în primul rând dați-mi voie să-mi exprim satisfacția față de progresul făcut de această directivă pe care o vom vota mâine. De, câte, de câțiva ani în coace, numai Curtea Europeană de Justiție arbitra uh, litigiile în ceea ce privește drepturile de sănătate. Acest lucru a devenit un act uh, curent și transfrontalier prezent astăzi. 1% din uh, cheltuielile totale din Europa. Nu trebuie să confundăm mobilitatea pacienților cu turismul medical care s-a dezvoltat. Acesta din urmă se organizează și din păcate este tot mai lucrativ. Devin Bine, domnule Parniu, vă rog să uh, aveți un ritm mai lent, spune domnul președinte. Da, domnule președinte, o să... Sunt persoane care merg din Anglia și în Franța pentru a se opera mai uh, repede. Sănătatea trebuie să fie tratată nu ca o marfă, ci trebuie să procedăm astfel încât să fim cu toții egali. Uh, Iată de ce în acești trei ani am susținut uh, principiul autorizării prealabile uh, a țării de unde să face Uh, cererea. Și aș vrea să uh, felicit uh, raportorii, doamna Grostet, pe raportorul socialist Dagmar Roterben, care a permis să se facă progrese în legătură cu punctele de contact, rambursarea cheltuielilor, crearea punctelor naționale de contact, bolile rare. Dar, domnule președinte, domnule comisar, uh, Ă, munca noastră nu s-a încheiat. Trebuie să mergem mai departe, dincolo de aceste progrese, pentru a șterge decalajele care există încă în Europa. Și vreau să spun că putem, ca toții, să facem astfel încât acest tratament egal să funcționeze în continuare în favoarea pacientului și a cetățenilor europeni. Mulțumesc, doamna Lepaj, un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule comisar, doamnă ministru, acest acord are în primul rând meritul de a aduce clarificări juridică, așa cum s-a spus până acum, Curtea uh, Europeană de uh, Justiție uh, făcea acest lucru și suntem recunoscători raportorului, doamna Grostet, raportorilor din umbră și domnului Dali. Această uh, directivă se referă uh, la mai multe aspecte. Sunt mulțumită de sistemul de autorizare prealabilă pentru îngrijirile cele mai dificile, îngrijiri specializate acordate celor care prezintă un risc uh, special este dreptul pacienților de a se trata în străinătate, însă, pe de-o parte, trebuie să evităm turismul medical și să periclităm sistemele de asistență socială. Am uh, sentimente amestecate în legătură cu punerea în aplicare uh, a acestor proceduri care pot să ducă la uh, un tratament inegal. Trebuie să există un termen rezonabil, trebuie să fim atenți atenți ca acest termen rezonabil să nu pericliteze uh, cerințele pacienților. Trebuie să existe proceduri financiare care să uh, evite ca cei mai modești pacienți să fie nevoiți să avanseze sume foarte mari. Există uh, și dificultăți administrative care nu trebuie să diminueze drepturile pacienților. Acest lucru poate să ducă la inegalități dacă între uh, pacienți există o rambursare minimă și în altă parte se procedează altfel. Iată, domnule președinte, elementele pe care am dorit să le susțin aici, uh, în cameră. Mulțumesc, domnul Turmes. Doamnelor și domnilor, dragă John, mă bucură faptul că ești prezent această directivă duce la drepturi clare și transparente și astfel uh, situația în care cineva se află în străinătate devine uh, mai uh, simplă. Această directivă va duce și la situația în care informarea va fi îmbunătățită în momentul în care eu sau cineva se află în străinătate. Această directivă însă trebuie, și trebuie să fie pusă în aplicare de către guverne. Această directivă a împiedicat un alt lucru și este vorba de un lucru la care a visat printre alții și Comisia. Este vorba de deschiderea granițelor pentru a îmbunătăți sistemele naționale de sănătate. Mă bucură faptul că am reușit împreună cu raportoarea să păstrăm acest echilibru. Am spus un nu clar turismului medical, și sprijinim uh, sistemele naționale de sănătate. Diferențele calitative în asistența medicală nu pot fi rezolvate de către această directivă, ci doar prin investiții suficiente în uh, fiecare stat membru în parte. M-ar bucura, domnule Dali, că acum, în acest moment în care aveți um, la dispoziție această directivă, să vă, baza, să vă axați mai mult pe uh, baza socială acestei directive, să, să exercitați mai multă presiune asupra statelor uh, membre și să nu uh, dezvoltați noi idei de liberalizare mai departe. Vă mulțumesc, doamna Swinburne. Vă mulțumesc. Această directivă a, a adus pași concreți în consolidarea drepturilor pacienților pe, pe plan european. m-a, interes, m-a interesat uh, în mod concret această directivă datorită situației din țara Galilor, din regiunea mea. Acolo există competențe uh, divizate pe plan local în ceea ce privește sistemele de sănătate mă îngrijorează mai ales în îngrijorările mele referi, referitoare la rambursare și la alte aspecte au fost uh, rezolvate. În plus, capacitatea statelor membre de a, de a putea recurge la o autorizare uh, prealabilă vor uh, ajuta la înlăturarea îngrijorărilor referitoare la situația sistemelor medicale naționale. Cred că putem fi mulțumiți de faptul că am făcut un pas înainte în uh, în îmbunătățirea informării uh, cetățenilor și o colaborare mai mare între sistemele naționale europene. Vă mulțumesc. Domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Intenția acestei directive a fost clară de la bun început. Serviciile medicale sunt incluse în obiectivul general al liberalizării furnizării de servicii, astfel încât uh, furnizorii de servicii sunt susținuți pentru a-și extinde furnizarea de servicii în uh, întreaga Uniune Europeană, ceea ce va face îngrijirile medicale mai scumpe decât orice fel de marfă de pe piață, iar pacienții vor fi văzuți ca și consumatori. Acest lucru va duce la creșterea inegalităților între cetățenii, nu vor exista resurse adecvate uh, Uh, pentru, toat, pentru ca toți oamenii să poată să beneficieze de îngrijiri private de calitate sau să călătorească într-un alt stat membru. Și dacă va intra în vigoare o astfel de directivă, vor exista niște consecințe majore pentru multe state, de exemplu pentru sistemul sanitar din Portugalia, pentru că acest lucru, această directivă va implica costuri foarte serioase. Uniunea Europeană oricum pune sub uh, presiune bugetele naționale atunci când este vorba de finanțarea uh, sănătății, cere ca această finanțare să fie cât mai redusă, dar văd că nu există niciun fel de probleme atunci când e vorba de a canaliza profiturile către anumite grupuri de interes care să încurajeze pacienții să călătorească pentru a beneficia de tratament adecvat cum rămâne cu garanțiile privind calitatea îngrijirilor medicale, spitalice sau nespitalicești? În pofida celor spuse de anumiți uh, membri, autorizarea prealabilă nu acoperă așa cum trebuie acest uh, caz. Să ne gândim la ce s-a întâmplat în 2007, când serviciile uh, sanitare au fost excluse din directiva Bolkenstein și aici trebuie să ne asigurăm că această excluziune rămâne valabilă. Mulțumesc, domnul Pașca. Acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, la început vreau să vă mărturisesc că sunt oarecum dezamăgit de poziția Consiliului privind directiva drepturilor pacienților în asistența medicală transfrontalieră, din moment ce Consiliul, în prima lectură, nu a adoptat amendamentele bune ale Parlamentului European. Parlamentul European, deja din prima lectură, a uh, pus baze foarte bune pentru furnizarea unor servicii medicale de calitate, astfel încât pacienții, în cazuri justificate, în anumite condiții, fără a uh, supune la presiuni alte sisteme medicale, să poată beneficia de asistență medicală într-un alt stat membru. Și de aceea e bine că în pregătirea raportului în diverse comisii, în uh, cea de-a doua lectură, filosofia inițială a poziției Parlamentului a fost menținută și că am trecut de la lipsa de transparență la o soluție demnă. Textul de compromis despre care vorbim astăzi, pe baza jurisprudenței Curții Europene de Justiție, oferă noi oportunități, o nouă calitate a serviciilor medicale pentru cetățenii noștri. Și de aceea ar trebui să încercăm să punem în aplicare în viața de zi cu zi cât mai repede acest regulament. Mulțumesc, doamna Ronțuli, acum. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Juridic vorbind, a durat ani de zile și mâine vom avea în sfârșit directiva care oferă o bază sănătoasă pentru acei cetățeni europeni care trebuie să meargă în fiecare an peste graniță pentru a beneficia de tratament medical. Astfel, pacienții, nu numai cei mai bine informați, vor putea să beneficieze de drepturi care au fost recunoscute de ani de zile încoace în sentințele Curții Europene de Justiție. Uh, tratamentul transfrontalier nu va mai însemna un salt în necunoscut uh, pentru că pacienții care deja au o problemă medicală serioasă nu trebuie să mai aibă și uh, grija traducerilor, a transportului și așa mai departe. E nevoie de uh, acest lucru pentru stabilitatea sistemului uh, de sănătate. Trebuie uh, să ne gândim și la uh, sistemul de uh, prevenire, uh, de autorizare prealabilă. De asemenea, trebuie să vă spun cât de entuziasmată sunt de această dezbatere care, după părerea mea, uh, a avut un uh, numitor comun. Să uh, punem uh, capăt turismului medical. Doamna Kadenbach. Domnule președinte, domnule comisar, înțeleg că sarcina politicii este să contribuie la îmbunătățirea uh, calității uh, vieții oamenilor și domeniul uh, sănătății este în primul rând stă în sarcina statelor membre. Și această, acest drept la sănătate trebuie asigurat indiferent de venitul unei persoane cu toate uh, încercările pe plan național, vor exista cazuri în care pacienții vor avea nevoie de asistență medicală într-un alt stat. Și în acest caz, această directivă um, oferă premisele juridice pentru asigurarea acestei asistențe medicale fără um, eforturi deosebit de mari financiare, de exemplu. După părerea mea, această directivă reprezintă un succes după negocierile lungi, lungi care au avut loc și sper că vor fi efectuate presiuni uh, în continuare asupra statelor membre, deoarece această directivă ne va folosi doar dacă va fi pusă în aplicare. Și trebuie să continuăm să punem accentul pe, um, pre, pe măsurile de prevenire a bolilor. Desigur, cu toții ne dorim să avem o viață cât mai sănătoasă și, în același timp, să avem acces uh, la sisteme medicale eficiente cu costuri reduse. Doamna Ris. Domnule președinte, domnule comisar, doamna ministru, vreau și eu să mulțumesc și să felicit raportorul doamna Grostet uh, uh, este oarecum uh, sărbătoarea lui John Boyce astăzi, toate felicitările pe care le-a primit. Trebuie să subliniez uh, rolul important jucat de președinția belgeană, care a făcut eforturile necesare, astfel încât să se ajungă la acest compromis greu cu uh, Parlamentul uh, și cu poziția unor state membre care au avut o poziție oarecum refractare. Această chestiune a îngrijilor medicale transfrontaliere este esențială, chiar dacă nu reprezintă decât 1% din bugetele noastre. Este vorba însă de dreptul legitim pentru fiecare cetățean european să beneficieze de îngrijiri în străinătate, să uh, primească o rambursare uh, a cheltuielor făcute. Trebuie să uh, stabilim plafoane pentru a evita orice formă de turism medical, însă trebuie să avem o flexibilitate a textului pentru a favoriza diagnosticul și tratamentul și mai ales în cazul bolilor rare. Este un prim pas esențial, dar trebuie să facem și alții pentru ca această Europa a sănătății dragă tuturor să avanseze. Mulțumesc. Domnul Cimanski are cuvântul. Panie președinte, panie komisarzu, pani sprawozdawczyni, nie ma... Domnule comisar, doamnă raportor, nu există drepturi ilegale, există uh, avantaje și dezavantaje, însă această directivă ne dă mai multe uh, speranțe decât temeri. E vorba aici de îngrijiri de sănătate și dimensiunea acestora, însă țările mai sărace își exprimă uh, temeri în această privință trebuie să venim în întâmpinarea necesităților medicale și acest uh, lucru poate să pună probleme în țările mai sărace. Trebuie să dăm pacienților din astfel de țări o șansă și speranțe. Există provocări foarte mari, însă, în mod paradoxal, această directivă va duce la mai multe reforme și va Uh, atrage atenția tuturor asupra subfinanțării sistemului de îngrijiri medicale. Și asta nu numai pentru că nu există fonduri, ci și din cauza unor greșeli politice și din cauza subminării activului uh, valorii lor importante ale uh, popoarelor Europei. De asemenea, clauza de salvgardare este și o expresie a compromisului. Mulțumesc. Domnul Wills. Vă mulțumesc. Directiva în ceea ce privește mobilitatea pacienților poate duce rapid la uh, situația în care asistența medicală se va baza doar pe um, cel mai mic numitor comun. Grupul nostru politic uh, respinge ideea potrivit că venitul unei persoane poate influența asistența uh, medicală. Această uh, directivă nu trebuie să devină un instrument uh, pe baza căreia pacienții pot să meargă în străinătate, să primească asistență medicală la costuri reduse. Dacă un anumit uh, tratament este mai ieftin la o distanță de câteva de sute de kilometri, um, atunci pur și simplu tratamentul respectiv nu va mai fi oferit în zona din care provine pacientul respectiv. Astfel se ajunge la punerea în aplicare unor uh, principii liberale și în domeniul uh, medical și nu mai sunt importante uh, aspectele legate de sănătatea și drepturile pacienților. Eu susțin ca ideea ca tratamentul medical să aibă loc cât în zona în care se află pacientul respectiv. Și aceasta este vorba de uh, și este vorba de o sarcină de drepturi egale pentru toți uh, cetățenii. Acum are cuvântul domnul, doamna Rosbach. Ingen syge mennesker ønsker at drage til et fremmed land. Mulțumesc, domnule președinte. Asistența poate fi dată în, în străinătate, în condiții egale cu cele din țara de origine. Însă ce avem aici, în fața noastră, este cel mai bun lucru pe care îl putem obține. Sistemul de sănătate nu este distrus și pacienții au posibilitatea să fie mai bine tratați uh, în străinătate. Pacienții pot să meargă uh, în străinătate dacă uh, analiza respectivă sau tratamentul nu se dă în uh, țara de origine. Pentru asta este nevoie de cunoștințe foarte aprofundate. Probabil că tratamentul pentru unele boli rare este cunoscut numai în anumite părți ale Europei. Deci e un lucru bun să permitem pacientului să profite de aceste posibilități. Asta nu înseamnă că statele membre vor delocaliza sistemele de sănătate. Mulțumesc, mulțumesc comisarului Dali și mulțumesc doamnei Grostet pentru această muncă excelentă. Mulțumesc! Now, Mrs. Acum doamna Lukacievska. mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. La început aș dori să o felicit pe doamna raportor, doamna Crostet, care a depus o muncă foarte dificilă. Nu a fost uh, o muncă ușoară datorită părerilor diferite care există în statele membre și datorită diferențelor în sistemele medicale în diferite state membre. Ajungerea la un uh, compromis um, a, a fost posibilă doar prin, uh, printr-o foarte bună cunoaștere a acestui domeniu. Ne dăm seama că um, această uh, directivă este importantă mai ales pentru țările unde accesul la tratamente speciale este uh, redus. A fost important să schimbăm atitudinea statelor membre care au blocat inițial uh, această propunere. Directiva își dorește ușurarea accesului la servicii medicale în alte uh, state membre și rambursarea anumitor uh, costuri. Directiva se bazează pe drepturile pacienților și nu pe capacitățile financiare. Cred că acest lucru va afecta în mod pozitiv nu doar sănătatea pacienților, ci această directivă va reprezenta baza pentru îmbunătățirea sistemelor medicale în anumite state membre. Directiva subliniază drepturile de mobilitate a pacienților și, în general, drepturile acestora și uh, reducerea diferențelor între diferitele state membre. Domnul Pereiro Rodriguez, vă rog. Gracias, señor presidente. Creo que es de justicia Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este absolut corect să le lăudăm pe doamna Grostet și pe doamna Rothberend pentru eforturile depuse în atingerea acestui acord. Sănătatea stă la baza acestei propuneri și noile dispoziții vor permite ca cetățenii să se bucure de libertatea de a obține servicii medicale atunci când au nevoie de ele. Statul membru de afiliere va și statul de tratament vor trebui să colaboreze pentru uh, bunăstarea pacientului. Acesta este un mare pas înainte, așa cum a spus și doamna Rod Berend. Dacă ne dorim un teren echitabil în între toate statele membre, trebuie să ne asigurăm că cetățenii din fiecare țară să poată călători în celelalte țări pentru a beneficia de asistență medicală. Trebuie să existe un nivel de siguranță cu privire la uh, calitatea serviciilor medicale, de asemenea. Mulțumesc, domnul Uschi. Děkuji vám, pane eh, předsedo, dámy a pánové Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Cei dintre dumneavoastră care au fost în Parlamentul European de ceva timp încoace, își amintesc cum au decurs lucrurile. La început a fost raportul doamnei Gebhardt, care trebuia să permită uh, libera circulație a serviciilor. Am scos o parte din acesta și uh, am uh, hotărât că serviciile medicale trebuie să beneficieze de o lege specială. Și atunci, ceea ce a rămas, a rămas o parte referitoare la drepturile cetățenilor la libera circulație în Uniunea Europeană în căutarea unor îngrijiri medicale și scopul de a obține astfel de îngrijiri. Aș dori să subliniez faptul că uneori angajamentul nostru european uh, se limitează la simboluri și trapeluri și nu des la uh, drepturile uh, reale există preocupări la nivelul statelor membre în legătură cu costurile ridicate. Însă aș spune că nu este exact ceea ce doream noi, dar este un pas bun în direcția potrivită și vreau să mulțumesc raportorilor. Domnul Schnellhardt. Ich begrüße sehr, dass diese Salut faptul că această directivă este adoptată în cele din urmă deoarece la un moment dat uh, nu a fost foarte sigur că va fi adoptată această directivă. Trebuie să mulțumim pentru această situație atât raportorilor cât și președinției uh, belgiană. Avem în față un rezultat cu care uh, suntem de acord. Salut mai ales faptul că salut faptul că este, se definește foarte clar dreptul statelor membre de a autoriza un tratament în exterior. Cred că în acest moment avem în față o hotărâre pe baza căruia se poate argumenta foarte clar de ce se acceptă un tratament sau de ce se refuză un tratament. Și cred că acest pas este un pas foarte important. Cui ajutăm, de fapt? Cred că ajutăm în primul rând celor 60.000 de oameni care se află pe listă de așteptare pentru un transplant de organe. Îi ajutăm pe acești oameni cu un, pas, uh, cu un alt pas pentru a scurta perioada de așteptare. Ajutăm însă și milioanelor de oameni care suferă de bolile rare oameni care pot, fi, uh, care pot beneficia de tratamente speciale care sunt disponibile în alte țări. Însă nu cred că generăm un uh, turism de pacienți prin uh, această directivă și îngrijorările exprimate cred că nu și-au rostul acum. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Estrela. Mulțumesc, domnule președinte această propunere este rezultatul unui volum foarte mare de muncă. Este rezultatul unor negocieri îndelungate și vreau să le mulțumesc colegilor noastre, doamna Grosted, doamna Wallace și doamna Rothberend, pentru toate eforturile depuse. Trebuie să recunoaștem progresele realizate. Avem acum mai multe garanții de siguranță și calitatea serviciilor. Cu toate că formularea articolelor 7 și 8 a fost îmbunătățită, cred că totuși am fi putut merge puțin mai departe să garantăm mai bine condițiile egale pentru toți pacienții. Pentru că mai ales cei care aparțin unor grupuri dezavantajate social poate că nu doresc să fie tratați în străinătate. Lipsa familiei care să-i susține sau barierele lingvistice pot fi motive. Iar alți pacienți nu au astfel de obstacole de depășit. Deci mă gândesc că există anumite țări pentru care noua legislație să promoveze lipsa, scăderea investițiilor în sistemele sanitare, ceea ce ar putea să contribuie la crearea unei piețe a serviciilor sanitare pentru cei bogați. Totuși, cred că această directivă ar putea să contribuie la reducerea inegalităților sociale în materie de sănătate. Mulțumesc, doamnă McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și alții salut această dezbatere și această directivă, cred, și uh, ceea ce a făcut raportoarea noastră. Uh, cred că ar fi uh, greșit ca de acum toată lumea să creadă că totul merge bine cu uh, grijile medicale. Trebuie să punem pe roate acest uh, sistem și lucrurile trebuie să funcționeze. S-a spus că toate statele membre trebuie să investească acasă pentru a-și ajuta uh, cetățenii și văd că domnul comisar dă din cap afirmativ, deci citatul este corect. Uh, trebuie să vedem și uh, țările care nu fac suficient. Țara mea, Irlanda, este inclusă. Uh, sunt persoane care doresc să fie uh, tratate aproape de uh, acasă. Și și în Irlanda există proteste în legătură cu apropierea sau nu a locurilor unde se oferă astfel de tratamente. În felul acesta, statele membre și furnizorii de servicii de sănătate trebuie să îmbunătățească furnizarea de servicii pentru cei care au nevoie de astfel de servicii pentru că uh, cetățenii vor uh, uh, beneficia de drepturile pe care le oferă aceste, această directivă. Sigur, oamenii au dreptul să călătorească în baza uh, regulamentului 883 uh, pentru a beneficia de astfel de îngrijiri. Nu știu însă acest lucru. Așa încât mai bine hai să informăm pe cetățenii noștri în legătură cu drepturile pe care le au și în felul acesta poate că nu trebuie să călătorească peste uh, graniță. Dacă o fac, însă să o facă uh, din uh, propria lor voință. Doamna Herzog. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să salut prezența pentru prima dată a reprezentanților președinției ungare aici în Parlament. Aș dori să remarc în primul rând că este vorba de o directivă specială și aș dori să o felicit pe doamna raportor și pe raportorul din umbră și pe John de asemenea. Este important să nu punem sub semnul întrebării obligația statelor membre de a pune la dispoziția cetățenilor asistență medicală adecvată. Această directivă nu a fost elaborată pentru oamenii bogați, ci a fost elaborată pentru a asigura asistență medicală, de exemplu în cazul bol- bolilor rare asigură de asemenea o folosire mai bună a unor resurse naturale, cum ar fi uh, băile geotermale din Ungaria, care pot fi, de care pot beneficia toți cetățenii din Europa. Este important să uh, continuăm pe acest uh, drum în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Caza. Mulțumesc, domnule președinte. Mulți dintre noi consideră că sănătatea este un bun uh, firesc atunci când nu avem nevoie de îngrijiri medicale. Dar atunci când situația se deteriorează, atunci înțelegem cât de importantă este sănătatea și cât de important este să ai un serviciu sanitar la standarde înalte. Un sistem sanitar care să fie eficace. Cetățenii Uniunii Europene au avantajul de a avea acces la îngrijiri medicale în diverse state membre atunci când uh, boala lor nu poate fi uh, beneficiat de îngrijiri medicale în țara, de, uh, în țara proprie. Sigur că turismul medical nu ar trebui să fie încurajat, este costisitor și nepractic. Aceasta trebuie să fie ultima alegere, dar atunci când nu există altă alegere, trebuie să ne asigurăm că persoana respectivă poate să călătorească în condiții de birocrație redusă și, de asemenea, statele membre ar trebui să primească asistență pentru a-și proteja uh, sistemele sanitare de uh, supraîncărcare. De aceea este important ca statele membre să poată utiliza procedeul autorizării prealabile. E clar că regulile pe care le avem acum nu sunt în totalitate clare și consecvente, dar așa cum am văzut, putem să găsim soluții pentru ca Europa să progreseze și să ofere cele mai bune servicii cetățenilor săi. Doamna Roitova. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Este o mare ușurare faptul că Parlamentul a ajuns în cele din urmă la un acord politic în ceea ce privește pacient, drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere. Până acum, doar Curtea Europeană de Justiție s-a pronunțat în acest domeniu. Mă bucur că acest uh, compromis um, stabilește foarte clar condițiile de rambursare. Aș dori să-i um, mulțumesc uh, doamnei raportor și domnul Bovis pentru că um, au ajuns la acest uh, acord. Sunt uh, convinsă că dreptul la mobilitate va face ca tratamentul bolilor rare să fie mai accesibil um, cetățenilor europeni și va timpul de așteptare al cetățenilor europeni va fi uh, redus. Aș dori să vă aduc aminte că există multe lucruri care trebuie să ne preocupe pe viitor, mobilitatea uh, cadrelor medicale și așa mai departe. Vă mulțumesc. Domnul uh, Stolojan. Domnule președinte, doresc în primul rând să o felicit pe doamna ministru Gheori pentru

ceea ce privete aceste reforme ale sistemelor medicale. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Klaas. Mobilitatea pacienților este un mare pas înainte către Europa a cetățenilor și această directivă este oportună ea nu-l are aici doar pe părintele său, pe John Bowles, ci și pe mamă, pe doamna Françoise Grostet, cărora le mulțumesc pentru eforturile depuse. Am discutat atât de mult despre uh, temeiul juridic și știm că nu suntem acum pe banda rapidă a autostrăzii, însă fundamentul pe care l-am uh, pe care îl avem ca bază este solid. Situația nu este uh, puțin complicat. Avem 27 de state membre cu sisteme sanitare diferite, cu sisteme de asigurări diferite. Recunoașterea uh, principiilor morale din propria legislație și dreptul pacienților de a primi îngrijiri într-un alt stat membru sunt principiile bune. Pe de altă parte, Sigur că trebuie uh, respectate, trebuie protejate sistemele sanitare, însă trebuie oferită posibilitatea și cetățenilor din alte țări de a beneficia de sistemul sanitar al fiecăreia dintre statele europene. Sigur că nu toate statele membre au sisteme sanitare la fel de bine puse la punct și există structuri și specialiști care pot să se dezvolte mai bine în anumite țări pentru ca toți oamenii să aibă acces la ele. Pentru oamenii din regiunea mea, care este în regiunea de frontieră între Luxemburg, Belgia și Franța, accesul la servicii medicale este un mare câștig și o îmbogăție, îmbogățire a vieții de zi cu zi în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Fernandez! Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, această directivă va asigura ca toată lumea din Uniunea Europeană să beneficieze de servicii de sănătate, date fiind drepturile care există și care au fost confirmate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Această propunere va facilita uh, accesul la îngrijiri medicale transfrontaliere și la exercitarea drepturilor cetățenilor de asemenea, dreptul acestora de a primi uh, cheltuielile, de a fi rambursate cheltuielile făcute. Uh, scurtarea listelor de așteptare, uh, stimulentele pentru cercetare sunt și ele elemente importante. Bolile rare sunt o prioritate. Este o directivă în beneficiul, beneficiul tuturor cetățenilor uh, europeni. Așadar, uh, nu uh, este bine să uh, să acceptăm ceea ce a spus ministrul portughez uh, în legătură cu uh, acest uh, sistem. Trebuie să adoptăm acest, uh, această directivă, să modernizăm în continuare sistemul, să existe îngrijiri medicale pentru toți cetățenii. Deci felicitări și raportoarei doamnei Françoise Grostet. Can I just say that we're starting catch the eye now. I got... O să începem procedura intervențiilor spontane. Există 17 membri care și-au exprimat uh, dorința de a vorbi. Doresc uh, să dau cuvântul tuturor, însă trebuie să um, vă rog pe cei care luați uh, cuvântul să vă limitați la un minut. Aș uh, dori să spun că Parlamentul European a ascultat opiniile diferite în ceea ce privește drepturile pacienților. Domnul Șogor, un minut. drepturile pacienților și uh, scurtarea listelor de așteptare, toate aceste lucruri vor fi soluționate. Acest lucru își propune această directivă. În Înțelegem uh, îngrijorările statelor care nu pot cheltui foarte multe resurse financiare, financiare în sistemele mm, medicale. Nu mai există microfon. Ha igennel szavazunk, újabb óriási erőfeszítést kérünk a szerényebb... Dacă vom vota și vom aproba această directivă, vom cere statelor uh, cele mai sărace ale Uniunii să depunem mai multe eforturi. Dacă votăm cu nu, atunci subminăm drepturile pacienților din alte țări. Sper că vom uh, putea găsi soluțiile potrivite pentru a reconcilia aceste probleme. În țara mea, un uh, tratament, toate formele de tratament medicinal nu sunt competiționale domnule președinte. Domnul Howitt vorbește. Mă îngrijorează faptul că există uh, uh, probleme atunci când uh, un cadru medical este implicat în erori grave și este adus în fața justiției, pacienți din alte țări să continue să beneficieze de tratamente ale acestuia. Există cazul unui uh, medic care în Marea Britanie nu, uh, mă rog, a fost, uh, i-a fost interzisă practica pentru că a prezis o doză de 10 ori mai mare decât cea necesară, în timp ce la câțiva ani în Germania continuă să își desfășoare activitatea. De asemenea, un caz similar în Spania. Aceste exemple arată că există probleme majore cu legislația europeană care uh, permit ca uh, cadre medicale care au fost uh, a căror activitate a fost suspendată într-un anumit stat membru, pot să își desfășoare activitatea în continuare în alt stat membru și rog Comisia să explice. Doamna Morvai, un minut. Domnule președinte, aș dori să întreb reprezentatul președinției maghiare Consiliului să folosească acest mandat de șase luni uh, al președinției maghiare pentru a clarifica necesitățile și problemele statelor foste comuniste. Atunci când vorbim despre asistența medicală și furnizarea de servicii medicale în toată Europa în mod transfrontalier, nu trebuie să uităm că în Ungaria, de pildă, un uh, doctor lucrează pentru un uh, o asistență lucrează pentru 250 de euro și iar un medic nu câștigă mai mult de 600 de euro. Nu este oare atât profund imoral să celebrăm nașterea ceva în Europa în felul acesta? Doamna Rovia. Mrs. Ovia. Doamna Ovia. You have the floor. One minute. Aveți cuvântul, un minut. Ma ei arvanud, vabandage, et mu kõne järjekord nii kiiresti saabub. Nu mă, nu așteptam să vorbesc atât de repede, îmi pare rău. Facem un uh, foarte important pas uh, înainte în ceea ce privește drepturile pacienților și foarte multă lume s-a referit la aceste drepturi astăzi. Ce mă deranjează faptul a fost, a fost îngrijorările exprimate în ceea ce privește uh, turismul uh, medical. Există oameni care sunt îngrijorați în ceea ce privește standardul de viață. Oamenii se tem că foarte mulți pacienți uh, vor veni din uh, țări mai puțin favorizate și vor exista așteptări uh, foarte lungi. Însă, aceste uh, temeri nu sunt justificate. Rambursările se vor face pe baza standardelor statelor membre. Deci este vorba din nou de povestea cu instalatorul polonez. Importanța asistenței medicale și acestei uh, directive este foarte mare această directivă poate avea consecințe importante asupra statelor uh, membre. Avem în față o directivă puternică care va întări pozițiile, poziția statelor naționale în domeniul sănătății. Provocarea a fost să păstrăm uh, sistemele naționale și în același timp să respectăm drepturile pacienților. S-a reușit acest lucru prin clauza care se referă la um, autorizarea prealabilă. Și aspectul sănătății electronice a fost soluționat în mod uh, adecvat, după părerea mea. În general, cred că avem în față o directivă care asigură autonomia statelor naționale în ceea ce privește asistența medicală și doresc să mulțumesc uh, doamnei raportor. Vă mulțumesc. Domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte, sunteți uh, foarte drăguți că ne dați tuturor ocazia să vorbim. Eu nu voi vorbi mai mult de un minut. Această dezbatere a fost extrem de interesantă și educativă. Și asta mai ales uh, din moment ce Uniunea Europeană dă prioritate pacienților că sunt uh, bogați sau săraci. Cred că va exista un ghișeu uh, unic de informare și cred eu acest lucru este foarte important. În același timp, consider că această uh, directivă va pune presiune asupra fiecărui stat membru pentru a oferi un nivel adecvat de îngrijiri medicale pacienților noștri. În concluzie, aș dori să spun că eu cred că nivelul îngrijirilor medicale este foarte important și ar trebui să ne referim din nou la acest subiect. Mulțumim, uh, domnul uh, Tabagi, un minut. Doli Bistoșur, Iuri Győri államtitkár. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Dali și domnule Giori. aș dori să o felicit pe doamna Grostet pentru raportul său și țin să accentuez două puncte este important să existe puncte de contact, de informare a pacienților și este important să se precizeze condițiile. Este foarte important să facem față bolilor rare și este important ca regula principală să fie ca pacienții să nu trebuiască să plătească în avans. Există multe state care au regiuni transfrontaliere, uh, Ungaria, România, Slovacia, Austria, însă barierele, frontierele lingvistice și cele de stat nu coincid și există potențiale neutilizate în domeniul îngrijirii de sănătate. Vă mulțumesc. Domnul Luhan

Foarte multă lume până acum nu știa cum poate să beneficieze de servicii de îngrijire medicală în alte state membre și cine este responsabil pentru îngrijirea lor medicală după tratament. Câteodată rețetele dintr-un stat membru nu sunt recunoscute în alt stat membru. În momentul de față, oricum, sistemul care se aplică este foarte complicat și este complicat și să ai acces la informație. Progresul științific nu este același lucru, nu este la același nivel în toate statele membre. Sistemul nou ar permite să se folosească avantajele pieței unice și la acest domeniu și ar avea un impact pozitiv pe sistemele de reformă în fiecare stat membru pe viitor. Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Iacolino. Grazie, Presidente. Questo problem... Mulțumesc, domnule președinte. E clar uh, că aceste prevederi sunt extrem de importante și că mm, doamna raportor uh, merită niște aplauze îngrijire medicală la nivel transfrontalier oferă libertate de alegere pacienților, care este strâns legată de libertatea de mișcare, o valoare fundamentală a Uniunii Europene. Este vorba despre o mobilitate recunoscută acum pentru uh, bolile rare și pentru uh, bolile strict, strict specializate care au nevoie de un uh, răspuns rapid. Toate fac parte din dreptul la sănătate în contextul unui uh, sistem uh, electronic de tratament. În general, uh, vorbim despre o măsură care în viitor ar putea fi însoțită de o formă europeană de acreditare. Mulțumim. Domnul Senelov are cuvântul. Vážené kolegyně a kolegové, eh, cílem kompromisu... Stimați colegi, scopul acest acestei propuneri de compromis după negocieri de, două, de doi ani este să se asigure claritatea juridică pentru pacienți în cadrul îngrijirilor transfrontaliere. Salutăm acest rezultat. Am văzut cât de diferite sunt sistemele de îngrijire în diversele state membre și cât de mult diferă și condițiile economice în care se acordă aceste îngrijiri pacienților. doctorii din Republica Cehă demisionează în masă datorită și acestor complexități. Noi ar trebui să introducem un sistem care să permită pacienților să se bucure de uh, îngrijirea transfrontalieră. În timp vom vedea dacă impactul acestei directive va fi pozitiv sau negativ. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Omen Reuten. No la veo en el pleno. Nu o văd în sală, deci are cuvântul domnul Micolasici. Gracias. Eh, vážený pan preț. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi. Aș dori să îl felicit, să o felicit pe doamna raportor și să felicit pe toți cei care au participat la elaborarea acestei legislații în uh, domeniul uh, drepturilor pacienților uh, în asistența medicală transfrontalieră. Vreau să subliniez că, fiind dat că legislația care guvernează acest domeniu nu a fost foarte clară până acum, s-au creat probleme, mai ales în cazul bolilor rare. Mă bucur acum că directiva conține prevederi speciale pentru astfel de pacienți care suferă de boli rare, această legislație trebuie deci să vină în folosul tuturor, nu numai celor care își pot permite acest lucru. Este un pas înainte către mobilitatea pacienților în Uniunea Europeană. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Pirilio. Mulțumesc, domnule președinte. Accesul la îngrijiri medicale transfrontaliere în Europa până acum uh, a făcut uh, obiectul unor uh, limitări lungi, liste de așteptare, sisteme complexe de rambursare sau dificultăți în a identifica cine e responsabil pentru furnizarea unor îngriji medicale postoperatorii. Acesta este deci un pas important înainte care clarifică foarte multe chestiuni administrative, care îmbunătățește cooperarea dintre statele membre și care îmbunătățește standardele de calitate și siguranță pentru pacienți. Pacienții acum vor putea afla ce îngrijiri medicale sunt disponibile în alte state membre, care sunt procedurile prin care uh, pot să treacă, ce proceduri de recurs au la îndemână și așa mai departe. Și acum uh, nu ne mai bazăm doar pe capacitatea economică, ci pe um, dreptul la o alegere informată. Mulțumim! Uh, Domnul Morcunai, tare cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit pe raportoare și pe toți cei care au contribuit la acest document extrem de important. A durat foarte mult până când am ajuns la compromisul actual. Există și anumite păreri sceptice datorită diferențele de pre, diferențelor de preț și există și preocuparea în legătură cu turismul medical. Însă, mi se pare că propunerea are mecanisme bune pentru a compensa aceste neajunsuri. Este important ca cetățenii să se poată deplasa în Uniunea Europeană și să beneficieze liber de servicii. Obstacolele principale ar fi barierele lingvistice sau lipsa de informare de aceea introducem puncte de contact, pentru că avem nevoie de o îngrijire mai bună pentru cetățeni, pentru noi toți. Doar printr-un efort armonizat putem ajunge la un rezultat bun. Vă mulțumesc, care cuvântul domnul Arsenis. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi. Este vorba aici de o directivă prin care trebuie rezolvată problema asistenței medicale transfrontaliere. Deci este vorba de un serviciu care trebuie să funcționeze mai bine și acest lucru se întâmplă deja, se face apel la servicii transfrontaliere. Serviciile de sănătate trebuie să devină de înaltă calitate și aceasta se poate cel mai bine doar dacă, bineînțeles, se poate prima opțiune să fie îngrijirea la fața locului. Câteodată însă este mai bine să te tratezi în altă țară pentru că este o boală rară sau din alte motive. Și mă bucur de aceea că se vorbește aici despre serviciile medicale și că se acordă o importanță deosebită acestora. Se vorbește de faptul că există îngrijiri medicale specifice, și uh, unele dintre ele pot fi promovate fără prea mulți bani, chiar în cazul bolilor rare. Domnule comisar, aș vrea să vă rog de aceea să ne ajutați să continuăm în acest sens. Mulțumesc, care cuvântul doamna Carvalho. Domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru. Domnule președinte, Domnule comisar, domnule ministru, această directivă stabilește reguli care facilitează accesul la îngrijiri medicale la nivel transfrontalier pentru a ne asigura că aceste îngrijiri sunt sigure și de uh, calitate. Va exista o mai bună cooperare între statele membre care respectă competențele de la nivel național. Există anumite valori universale în ceea ce privește accesul la uh, îngriji medicale și aici putem menționa uh, solidaritatea și totul funcționează așadar în avantajul uh, pacienților. Uh, mai ales a celor care suferă de pe urma unor boli uh, rare sau complexe, pentru că ei pot să aibă acces la uh, centre de excelență uh, specializate în boala de care suferă. Această directivă este un alt exemplu al Europei pe care își slujește cetățenii. Prin urmare, felicitări Comisiei, Consiliului și colegei noastre, doamnei Grostet, pentru munca excelentă pe care a făcut-o, transformând această directivă în realitate. Mulțumim, uh, doamnă Carvalho. Ultimul vorbitor uh, în această procedură este uh, doamna Papadopoulou. Domnule președinte, îngrijirea transfrontalieră este extrem de importantă și directiva actuală stabilește condițiile propice pentru accesul la acest tip de servicii. Acum cetățenii pot să ajungă la tratamente specializate și pot primi informații de la punctele de contact aferente. O directivă comunitară înseamnă noi provocări și presiuni pentru a moderniza sistemele de îngrijire medicală din statele membre ale Uniunii. De asemenea, apare necesitatea de a exista relații și contacte între aceste sisteme medicale. Obiectivul este întotdeauna de a schimb, face schimb de practici recomandate, de a îmbunătăți îngrijirile și de a îmbunătăți calitatea vieții pacienților. Vă mulțumesc. Se încheie astfel uh, runda de intervenții spontane și dăm cuvântul acum domnului comisar Dali care va răspunde acestor intervenții. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate domnule ministru, dragi deputați. Permiteți-mi, vă rog, încă o dată să felicit Parlamentul pentru succesele pe care le-a obținut în domeniul acestei directive. Sunt foarte bucuros să văd că această directivă a fost adoptată. Trebuie să vă spun însă că nu sunt de acord cu faptul că această inițiativă ar promova turismul medical sau că ar fi o promov incitare a companiilor de asigurări să reducă, să crească prețurile. Nu cred că este așa. Cred că cetățenii mai degrabă pot să aibă acces la servicii medicale fără ca să trebuiască să pedeps- fie pedepsiți pentru faptul că apelează la ele în alt stat. Mă bucur de aceea că se creează o Europa mai puternică pentru sănătate. Sunt de acord cu ce a spus doamna Rodberen, doamna McGuinness și alții, și anume că aceasta ar trebui să fie un stimulent pentru statele membre să investească în propriile lor servicii de sănătate. Am spus-o și în public de mai multe ori atunci când vorbeam de această directivă, noi nu dorim să transformăm cetățenii noștri în nomazi. Vrem ca cetățenii noștri să primească îngrijirea cea mai bună pe care o pot primi mai întâi la ei acasă. Prin această directivă, drepturile pacienților și îngrijirea transfrontalieră sunt o parte a legislației comunitare. Dar munca noastră nu se oprește aici. Mă refer aici la ce a spus doamna Parvanova, De fapt, la întrebarea pe care a pus-o dumnea ei în legătură cu propunerile ulterioare pe tema interoperabilității, trebuie să vă spun că interoperabilitatea este o cheie pentru a transforma această inițiativă, această directivă, într-una operațională, într-una care se poate implementa, pentru că o directivă trebuie să fie implementată cum trebuie și aceasta nu se poate fără un serviciu interoperabil la nivel de e-health. Este important să sporim calitatea um, îngrijirii medicale și sustenabilitatea acestor servicii. Mă bucur că vom putea colabora acum cu statele membre pentru ca această directivă să fie implementată cum trebuie în toată Uniunea Europeană. Sigur că mai rămân multe de făcut atât la nivel național cât și la nivel european. Trebuie să ne asigurăm că cooperarea între sistemele de asistență medicală în Europa devine o realitate. Puteți să contați pe mine pentru această provocare cu toată voința de care dispun. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, și acum îi dăm cuvântul doamnei Ghiori, care reprezintă Consiliul și îi urăm bun venit pentru prima dată în această funcție în cadrul președinției în exercițiu. Doamna Ghiori are cuvântul în numele Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, stimați eurodeputați, domnule comisar, doamnă raportor, vă mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de idei fructuos care demonstrează niște puncte importante. Puncte care au fost dificil de abordat în Consiliu și în această cameră în decursul negocierilor din ultimii ani în legătură cu această directivă. Mă bucur că majoritatea eurodeputaților și-au exprimat sprijinul. Directiva, într-adevăr, creează un regim mai uh, transparent uh, în beneficiul cetățenilor europeni. Președinția maghiară, cum se va discuta și mâine la introducerea uh, programului președinției, se va axa pe cetățeni pe durata președinției sale. Evident, documentul pe care l-am creat nu este perfect, întotdeauna există loc de îmbunătățiri și domnul Dali a subliniat și dânsul acest potențial. Dezbaterea mi s-a părut foarte interesantă în contextul directivei privind serviciile și în contextul pieței uh, unice. Cred că am găsit o soluție inteligentă că nu am abordat acest fenomen uh, din perspectiva directivei privind serviciile, pentru că Vă aduceți uh, aminte ce furtuni s-au creat în legătură cu această directivă. Prin urmare, abordarea potrivită a fost uh, să discutăm uh, totul din perspectiva drepturilor pacienților, din perspectiva um, libertății de mișcare a acestora pentru a ne atinge obiectivul de a servi mai bine pacienții. Abordarea a fost una bună și cred că ne-am îndeplinit obiectivele. De asemenea, a fost important să consolidăm uh, acest aspect care vizează libertatea uh, de alegere și uh, libertatea de a avea servicii medicale de foarte bună calitate. Libertatea de alegere a fost o valoare în plus aici. Sperăm că directiva Uh, va fi adoptată pe durata președinției uh, maghiare, deși um, acesta nu este succesul nostru, ci al președinției spaniole și belgene. Sperăm că pacienții uh, vor avea de beneficiat de pe urma bune colaborări între Consiliu și Parlament. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domn Gheori. Iar acum încheiem dezbaterea, dând cuvântul pentru două minute doamnei Grostet, raportoarea noastră. Felicitarla por el magnífico trabajo que han realizado. Ella... Aș dori să vă felicit uh, și pentru această muncă excelentă pentru care, pe care ați făcut-o dumneavoastră și raportorii uh, din uh, umbră în legătură cu un dosar care a fost foarte complicat. Cred că ar trebui să transmitem un mesaj mai departe pentru că va fi în beneficie beneficiul tuturor pacienților din cele 27 de state membre. Doamne Grostet, aveți cuvântul. Felicitări încă o dată. Mulțumesc, domnule președinte, împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere și mulțumesc și numeroșilor colegi care au intervenit în această dezbatere pentru a susține directiva. Uh, mulțumesc din nou raportorilor din umbră, din fiecare grup politic care au contribuit în mare parte, o văd pe Dagmar Rothberend, nu pot să vă spun pe nume pe toți. Le mulțumesc pentru că au participat activ și că au permis acest acord în 21 decembrie cu Consiliul, pe care îl vom vota mâine. Colegilor care au exprimat uh, rezerve în legătură cu turismul medical și alte probleme. Nu am prevăzut în directivă o clauză de salvgardare pentru statele membre. Directiva prevede că statele membre pot să uh, gestioneze planificarea serviciilor de sănătate și a infrastructurii. Totul se va face pentru a evita turismul medical. Această, celor, cei care spun că directiva nu este suficient de ambițioasă, aveți dreptate și eu aș fi dorit să mergem mai departe. Însă, suntem doar într-o primă etapă și văd că domnul comisar Dali, care ne-a ajutat foarte mult, este de acord cu mine. Trebuie ca toți împreună să vegem ca transpunerea să aibă loc în uh, condițiile cele mai bune. Peste 30 de luni această directivă va fi aplicată și trebuie să uh, ne asigurăm că această directivă va fi una extrem de practică. Mâine votul este esențial. Aștept de la dumneavoastră să Uh, votăm cu succes directiva, pentru că acest succes este unul pe care îl oferim pacienților, pentru că despre asta vorbim, despre dreptul la îngrijiri de sănătate de calitate. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Grostet. Se încheie această dezbatere și votul va avea loc mâine la ora 12. Următorul punct de pe ordinea de zi este Uh, discuția comună în legătură cu maladia Alzheimer și inhalatoarele pentru cei suferinți de astm.